Good morning everybody. Can we start? Bună dimineața, putem să începem? If we may start. Dacă putem să începem. Aș dori în primul rând in announcements of which să fac câteva anunțuri, iar primul mă bucură foarte mult. Secretarul general al secretarul general al Parlamentului l-a numit, numit pe Panos, șeful secretariatului nostru, director provizoriu al Direcției de Politici Științifice de la DG IPOL, cu începere de la 1 august, după ieșirea la pensie a directoarei anterioare, iar domnul Panos Constantinopoulos va fi responsabil de Econ, Envi, ITRE și taxe, pe lângă IMCO. Departamentul de politici... Wait a minute, he hasn't finished yet. Stați că n-am terminat, mai are și mai multe funcții. Și se ocupă și de unitatea de guvernanță economică. Partea bună este, vorba, este că e vorba doar de o numire temporară deocamdată. Mai durează, nu știu dacă știți cât de multe face Panos în culise, mai ales date fiind diferitele discuții în curs și ar fi imposibile lucrările noastre fără ajutorul lui care interpretează ce spune președinta într-un mod mai diplomatic. Mulțumesc mult. Deci va continua să fie și șeful secretariatului IMCO și vom vedea ce se va întâmpla dacă va fi numit uh, permanent. Mult succes! Um, o a doua comunicare rapidă este că marți seara am primit un premiu din partea dumneavoastră, din partea Parlamentului. Și anume, campioana consumatorilor pentru uh, programul Global New Car Assessment. E vorba de o muncă realizată de deputați acum 20 de ani când au discutat despre testele de siguranță pentru automobile noi datorită intervenției eurodeputaților și a Parlamentului, testele de siguranță se fac la mașini și pentru impactul lateral, nu doar pentru impactul frontal. Și acest lucru a salvat mii și mii de vieți în ultimii 20 de ani. Astfel ne amintim că ce facem noi uh, influențează realmente viețile oamenilor și de aceea am primit cu toții acest premiu pentru siguranța consumatorilor. Eu am primit premiul și uh, au fost acolo și colegi implicați în uh, redactarea legislației inițiale și am asigurat că noi continuăm să analizăm în detaliu standardele și cerințele tehnice și că recent am discutat despre uh, sistemele de frânare în detaliu și că noi ne asigurăm că punem uh, la oaltă siguranța și de asemenea interesele producătorilor. Uh, sper ca cineva să și aducă acest premiu aici în sală ca să-l vedem cu toții și să ne fotografiem cu el dacă doriți. Trecem acum la vot. Un comentariu în legătură cu voturile înainte de a începe. De obicei, dacă sunt multe grupuri care cad de acord în legătură cu un amendament, acela nu este un compromis. Un compromis uh, este atunci când unul sau mai multe amendamente sunt puse la oaltă. Trebuie să ne străduim să ținem cont de acest lucru. Primul uh, raport se referă la SE Elveția, obstacole în calea funcționării de pline a pieței interne. Andreas Schwab este raportor și trecem direct la vot. Employment 1 in favor. Emple 1 pentru, împotrivă, se respinge. 11 pentru, împotrivă, se respinge. 10 pentru, împotrivă, se adoptă 12 pentru, împotrivă, se respinge. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 este caduc. 17 cu un amendament oral pentru, împotrivă, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, se respinge. 19 pentru, împotrivă, verificăm. Nu aveți have a voting card. Oh, okay, so, Nu aveți cartela, am înțeles. one too many EPP. De la PPE, unul în plus. Okay. Done. Uh, it falls. 21. Se respinge 20 la 15. 90. 20. In favor. 20 pentru, împotrivă, se respinge, 22 și 23 sunt caduce, 21 pentru... Nu, este 22 și 23 pentru împotrivă se adoptă, 21 e caduc, compromisul 1 pentru împotrivă se adoptă, 28 pentru împotrivă se adoptă, 30 pentru împotrivă se respinge, 29 pentru împotrivă se adoptă. 32 pentru împotrivă se adoptă. 33 pentru împotrivă se respinge. 31 pentru împotrivă se respinge. 34 e caduc. 35 și 36 cu amendamentul oral pentru. Împotrivă se adoptă. 37 pentru împotrivă se respinge. 38 pentru împotrivă se adoptă. 40 pentru împotrivă se adoptă. 41 pentru împotrivă se respinge. 42 pentru împotrivă se respinge. 43 pentru împotrivă se respinge, 44 pentru, împotrivă, se respinge, 45 pentru, împotrivă, se respinge, 49 pentru, împotrivă, se respinge, 50 pentru, pentru, împotrivă, se adoptă, 51 pentru, împotrivă, se respinge. emple 3 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 57 pentru împotrivă se respinge, 59 pentru se re, împotrivă se respinge, 60 pentru împotrivă se respinge, 58 pentru, împotrivă, se adoptă. 46 cu un amendament oral pentru, împotrivă, se adoptă. Emple 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 Compromisul 3. Pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă se adoptă. 65 cu amendament oral pentru, împotrivă se adoptă, 66 pentru, împotrivă se adoptă, 67 pentru, împotrivă se adoptă, Emple 9 pentru împotrivă se adoptă. Referiri 1, 2, 3, 6, 8 și 9 în bloc pentru împotrivă se resping. 4 pentru 4, 5 și 7 pentru împotrivă se adoptă. Și acum votul final. Mm. Okay. Two more. One more. And one more then. Okay? 28. 29 pentru. Felicitări, Andreas.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 este doar adoptarea recomandării pentru a doua lectură la raportul Iaconsari în legătură cu asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol. Facem un vot electronic. Un vot cu majoritate simplă. Presupun că va fi, vor fi mai mult de două treimi pentru. Three more people to vote, please. Uh, okay, close it. No, no, they're all there. 30, 35. 35 pentru, 2 împotrivă și o abținere. Thank you. Vă mulțumesc. So, this is To summarize that long sentence, combat... În rezumat, e vorba de combaterea fraudei la vamă. Felicitări! And now to the, uh, report by Mar Trecem la raportul Marlene Miții, un aviz la raportul jurii, societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. Să vă arăt și premiul pe care l-am câștigat toți înainte să începem. Iată ce ați primit. There you go? Ca să vă amintiți ce treabă bună facem. Începem cu amendamentul 116. Un amendament de respingere a întregii propuneri. Pentru. Against. Împotrivă. Haideți să verificăm. Okay, so that was That's fallen 15 to 22. Okay. Amendment 148 pentru împotrivă. Abțineri se uh, respinge 161 și 241 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la 144 pentru împotriva abțineri se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 146 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 48 și 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 40, ba nu, 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 66 pentru împotrivă se respinge. 156 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 67 pentru împotrivă abțineri se respinge. 158 pentru împotriva abțineri se adoptă, 159 pentru împotrivă abțineri se respinge, 160 pentru împotriva abțineri se adoptă, 163 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 164 pentru împotrivă abțineri, se, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru. Stați puțin. Ba nu, facem și 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se adoptă, se adoptă. O 175 pentru, 175 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. 175, verificăm. 175. Check. Three more. Close. Falls. Se respinge. Um, 177. pentru, împotriva abțineri se adoptă, 178 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 183 pentru, Împotriva abțineri se respinge. 1.4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru împotriva abțineri se respinge. 188 pentru împotriva abțineri se respinge. 189 pentru împotriva abțineri se respinge. 81 pentru împotriva abțineri se respinge. Trecem la 193, pentru împotriva abțineri se respinge. 195, pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 9, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10, pentru împotriva abțineri se adoptă. 202, pentru împotriva abțineri se respinge. 203 pentru împotrivă. E vorba de 203 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la 213 și 214 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 218 pentru împotriva abțineri. Se respinge. 219 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 223 pentru... Ba nu, 224 pentru împotriva abțineri se adoptă. 225 pentru împotriva abțineri se adoptă, 226 pentru împotrivă se respinge, 228 pentru împotrivă, 228 pentru împotrivă, abțineri se respinge, verificăm 228. Check. Ah, 228 check. Verificăm. Carried, sorry. Se adoptă, mă scuzați. 229 pentru împotriva abțineri se respinge, 230 pentru 229. The whole, sorry, the whole of Article 21. Întregul articol 21 a fost uh, șters, deci nu mai votăm amendamentele. Toate aceste amendamente de la articolul 21 sunt uh, caduce, dacă îmi pare rău, dacă nu era clar. Trecem la amendamentul 233 pentru împotriva abțineri se adoptă. 235 pentru împotriva abțineri se adoptă. 236 238 pentru împotriva abțineri se adoptă, 239 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 40. Yes, 240 has fallen as well. 240 este și el caduc? 242 is the block. 242-243 vot în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. 244 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Haideți să verificăm, vă rog. Sorry, um, there was... Thank you very much. I think that's passed. Mulțumesc, cred că se adoptă. Um, one, two, one. 121 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 1, 2, 2. pentru, împotriva abțineri se adoptă, 1, 2, 3. pentru, împotriva abțineri se adoptă, 123 Andreas, nu e clar în ce parte arăți. A, ești împotrivă? Am văzut o mână, dar n-am văzut când. Deci se respinge. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 139 cam la jumătatea paginii pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm, vreți să verificăm? two more? Okay. Close it. Falls. Se respinge. 141 in... 141 pentru împotrivă. Ba nu. 143 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum votul final. Very good question. Foarte bună întrebare. It was rejected. S-a respins. S-a votat și s-a respins. It's on the record. It's on the record. Am uh, trecut în procesul verbal. Mulțumesc. Um, the final vote on the Votul final, vot electronic. Okay, close the vote and one more over here. So... 21 mm, pentru, 17 împotrivă și o abținere. Marlene, would you like the floor? Marlene, vrei să iei cuvântul? Could little moment of silence for the rapporteur here. Faceți liniște pentru raportoare, vă rog. Uh, da, foarte pe scurt, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au colaborat la acest raport și celor care au votat pentru și celor care au votat împotrivă, oricum s-a muncit foarte mult. Adoptarea acestui raport înseamnă că avem o posibilitate de exploatare a ă, acționarilor. Și cred că în acest caz ă, scopul nu scuză mijloacele. Am fost de acord cu sfera de aplicare a raportului, dar nu am fost de acord din cauza posibilității de abuz și exploatare ă, deschise de propunere și de compromis. După cum spuneam, scopul nu scuză mijloacele, scopul este bun și mijloacele nu. Eu nu mă pot asocia cu acest raport și doresc să-mi retrag numele de pe el. Mulțumesc. My understanding that the... Eu înțeleg procesul obișnuit. Îmi pare rău, uh, ai muncit foarte mult și cred că e totdeauna greu când se întâmplă așa. Din câte știu eu, procesul obișnuit Uh, este că uh, președintele preia raportul în astfel de cazuri. Dorește altcineva să ia cuvântul? Domnul Stefaneci. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la acest raport și în special aș dori să le mulțumesc tuturor deputaților și supleanților care au susținut acest raport, pentru că eu cred că este un raport foarte important pentru ameliorarea ocupării, pentru ameliorarea mediului de afaceri în Uniunea Europeană. Eu aș dori să continu discuțiile cu oamenii care nu sunt de acord și voi continua să lucrez și cu uh, cei care nu sunt de acord în cursul procesului am învățat uh, multe, deci apreciez uh, ajutorul și mai ales al celor care au fost pentru. După părerea mea, nu se termină aici și voi lua legătura cu toată lumea înainte de plenară. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc mult! Ca să fie foarte clar, când un raport uh, trebuie să fie preluat de președinte, um, președintele are o atitudine complet neutră și nu-și reprezintă grupul. Deci uh, sper că toți raportorii din umbră să rămână uh, să lucreze la acest raport. Mulțumesc! A single vote. Mai avem acum un vot unic la un raport al domnului Bușoi privind comerțul cu produse de focă. Pentru vot electronic, vă rog. Ok. Good. Done. Bun. S-a închis votul. 33 pentru 2 împotrivă. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu rămâneți pentru restul dimineții, vă urez o vară minunată. Okay. We've got a, we've got a 15 minute break. Avem o pauză de 15 minute pentru că experții care vin uh, pentru studiul privind uh, reglementarea pieței interne... A, ba nu, ba nu, ba nu, sunt deja în sală. So, ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, dacă rămâneți aici, sunt convinsă că doriți să mergem înainte ca să terminăm treaba. Vă rog să luați loc cât mai repede. Please, can you take your seat? Vă rog să luați loc rapid. Este prima și singura dată când am folosit ciocănelul ca să putem să ascultăm prezentările experților. Mulțumesc! Thank you. Thank you.

Mulțumesc foarte mult. Haideți să trecem mai departe. E vorba de un studiu în ceea ce privește regulamentul referitor la piața unică inteligentă și ni s-a cerut să avem un studiu pentru a susține raportul colegei noastre. Raportul doamnei Van Bossel și din partea comisiei avem pe domnul Patrice Müller și colegii săi. Am înțeles că ne vor prezenta acest studiu timp de 15 minute, după care vom avea ocazia să punem întrebări. Avem la dispoziție aproape o oră pentru acest subiect. Vreau să vă spun că aceste prezentări sunt disponibile și online, în cazul în care nu le vedeți bine pe ecrane aici. Thank you very much. Bun, mulțumesc foarte mult. Am să încep prin a introduce pe scurt structura acestei prezentări. Am să încep mai întâi cu o prezentare rapidă a contextului în ceea ce privește acest studiu, după care am să mă refer la uh, performanța bazată pe ciclul de politici și apoi am să vă prezint performanța instrumentelor pieței unice, a sistemului de guvernanță și am să mă refer ulterior la un sistem consolidat pentru un regulament al pieței unice inteligent. Contextul este în felul următor. Se bazează pe niște studii precedente realizate de Departamentul de Politici A The performance-based policy cycle. și fac parte din ciclul politic în ceea ce privește piața unică digitală, deoarece s-a subliniat nevoia unei evaluări de impact în profunzime, pentru că avem nevoie de mai multe date și de mai bună calitate Din inițiativa pentru piața unică digitală ne-am dat seama că studiul de impact care fusese făcut atunci nu era suficient. Prin urmare, am vrut să facem un nou studiu și să analizăm și potențialul de creștere și în plus ne-am dat seama că piața unică digitală era o prioritate absolută și era un adevărat vector de creștere economică și am vrut să vedem care erau măsurile ce mai trebuiau luate și puse în aplicare. În ce privește acțiunile Comisiei în acest domeniu, noi am vrut să îmbunătățim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, ca de exemplu tabela de punctaj. Recent a fost anunțat și pachetul pentru o mai bună reglementare, știți, pe 1 mai. În plus sunt convins că știți că Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe 10 februarie 2013 care includea recomandări la adresa Comisiei în ce privește punerea în aplicare și finalizarea unei piețe unice digitale. Putem să trecem acum la următorul slide. Da, vă spun pe scurt ce este acest ciclu de politici bazat pe performanțe. Putem să ne-l închipuim uh, în mai, mai multe feluri. Aveți aici o schemă model. Sunt incluse mai multe elemente cheie. Un ciclu de politici se concentrează pe un anumit domeniu politic și există legături cu alte domenii, bineînțeles. Se vorbește despre obiectivele politicii respective, despre opțiunile politicii respective și apoi se ia hotărârea în funcție de evaluările de impact, care sunt opțiunile cele mai bune. Se dorește evaluarea unor studii de impact cât mai uh, exhaustive și de asemenea se va vorbește despre faza de aplicare, de monitorizare, de evaluare ex post, ca să vedem ce a funcționat, ce nu a funcționat și să tragem învățăminte din această evaluare ex post ca să încheiem uh, întregul ciclu de politici. Ideea este că această uh, performanță, această, um, acest ciclu bazat pe rezultatele efective este eficient pentru că așa putem să vedem foarte bine dacă ne-am îndeplinit obiectivele pe care ne le-am fixat. Titlul este Reglementare inteligentă, dar ce înțelegem prin acest lucru? Pur și simplu că acest ciclu de politici bazat pe rezultate concrete stă la baza uh, reglementărilor, ceea ce corespunde cu definiția pe care a dat-o Comisia în uh, comunicarea sa din 2010 pe aceeași temă și bineînțeles că reglementarea inteligentă este o răspundere partajată între toate instituțiile europene și trebuie să implice pe toți partenerii interesați. Trecând la următorul slide acum, ce propunem în acest raport, și anume că trebuie să introducem o fază adițională la acest ciclu de politici, o numim uh, programare strategică, faza de programare strategică și plecăm de la premiza că strategiile stabilite la nivel înalt uh, au o influență puternică asupra politicii și asupra modalităților de punere în aplicare a acestor politici. Și deseori când se elaborează asemenea strategii la nivel înalt, nu se face evaluare foarte clară a motivelor pentru care aceste strategii au fost elaborate sau a um, impactului lor imediat. Și de aceea noi am simțit nevoia să adăugăm o fază adițională. Pachetul reglementărilor mai bune se îndreaptă tocmai în această direcție, pentru că recunoaște nevoia de a avea o fază pregătitoare, dar credeam că nu se merge suficient de departe, nu avem suficientă claritate. Cum spuneam, ne lipsea au, um, evaluările în profunzime și atunci am hotărât că avem nevoie de această fază adițională. Pentru că vrem să fim siguri că în faza de pregătire a ciclului de politici se iau în considerare toate um, sursele de informații, ca de exemplu deciziile Consiliului, comunicările Comisiei și așa mai departe. Care sunt principalele trăsături ale acestei faze de programare strategică? Vrem să răspundem la întrebări de genul care este uh, logica pentru autorități ca să aibă o, o asemenea ciclu de politici, care sunt problemele uh, tipice, care sunt soluțiile pe care le-ar putea oferi asemenea politici, putem să modificăm, să ajustăm programe deja existente pentru a rezolva aceste probleme sau avem nevoie de un program nou care sunt interacțiunile dintre uh, diferitele măsuri politice în cadrul aceleiași strategii sau din alte strategii, dacă aceste interacțiuni pot să reprezinte un avantaj sau din, plosiv, din potrivă un uh, inconvenient. În faza de programare strategică trebuie de asemenea să putem să răspundem la întrebarea care este politica ce trebuie uh, să devină o prioritate. În această uh, diagramă uh, am încercat să reprezentăm uh, cum funcționează această fază de programare strategică și cum se integrează ea în întregul ciclu de politici. Nu vreau acum să intru în toate amănuntele. Este important să evidențiem Unii colegi nu reușesc să citească ce scrie pe slide spune doamna președinte, dar să știți că puteți să-l vizualizați și pe telefoanele și pe tabletele dumneavoastră dacă mergeți pe uh, pagina web a Comisiei IMCO și vă uitați la ordinea de zi de astăzi. Și acolo studiul este disponibil. Și poate că asistenții poate să-i ajute pe deputați uh, să găsească prezentarea.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 and on the 15th, the 7th. So, the PowerPoint, no, that's possible from yesterday. La punctul 13 de pe ordinea de zi de astăzi, pe pagina web a Comisiei IMCO și se numește prezentarea. Acum toată lumea o are, nu-i așa? O aveți cu toții? Good. I'd to continue. Thank you. Um, so I was just saying that this, this slide essentially illustrates what I've, I've just been saying. Da, acum că toată lumea poate să se uite la slide-uri, bineînțeles că n-am să le iau de la început, vreau doar să subliniez ce important uh, este um, strângerea de informații și schimbul de informații în toate fazele ciclului politic. Trec acum la următorul slide. Instrumente de guvernanță din piața internă. Avem aici trei uh, categorii diferite pentru mecanismele de evaluare, pentru mecanismele de cooperare și serviciile de um, sprijin, de asistență. Bineînțeles că în ce privește instrumentele mm, pentru analizarea um, rezultatelor și de conștientizare, ne bazăm pe uh, baze de date precum uh, tabela de punctaj a pieței unice sau um, statisticile de valorilor de impact precedente sau um, ne inspirăm din studiile precedente. Un alt aspect uh, cheie din uh, punctul nostru de vedere este să conștientizăm serviciile de um, ajutorare a consumatorilor și, de asemenea, și serviciile care sprijină operatori economici. Din nefericire, ele sunt puțin uh, cunoscute, de aceea avem nevoie de um, campanii de comunicare și o um, înștiințare a partenerilor interesant pentru că ne-am dat seama că un procent foarte mare dintre consumatori și operatori economici nu știau că există aceste servicii de um, um, asistență dacă unui consumator îi se pune întrebarea unde v-ați uita pe internet dacă doriți informații despre legislația europeană, consumatorul nu știe să dea răspunsul corect, nu știe cum se numește nici serviciul, nici site-ul. Deci avem încă multă muncă de făcut în această privință. Pentru cei care știau că există aceste servicii, Uneori ei nu înțeleg foarte bine uh, ce este acel serviciu um, și ce, serviciu, ce asistență poate să-i oferă. Partea muncii noastre o constituie și discuțiile cu organizațiile de consumatori, am contactat o serie de organizații de consumatori și de organizații patronale din statele membre pentru că am vrut să ne dăm seama dacă măcar ei erau uh, la curent cu aceste servicii de asistență și am dorit să îi um, um, înștiințăm. În ce privește rezultatele concrete, performanțele acestor instrumente, avem uh, un întreg evantai, e foarte greu să facem uh, um, aici o prezentare exhaustivă, unele uh, au rezultate bune, altele mai puțin bune. În general, performanța se îmbunătățește pe parcursul timpului, însă în anumite cazuri, uh, în ultimul timp, uh, nu s-au mai înregistrat îmbunătățiri și atunci Comisia Europeană a luat măsuri pentru ca acele instrumente să uh, devină din nou eficiente. Tabela de punctaj este un asemenea exemplu, dar evident că este uh, tot timpul bine să fii vigilent și să iei uh, măsuri atunci când anumite instrumente nu mai sunt suficient de eficiente. Pot să vă dau anumite exemple de performanțe, de exemplu, anumitor instrumente. În ce privește evaluările de impact, liniile de orientare în ce privește valorile de impact, acestea sunt folosite destul de bine, mai ales uh, după intrarea în vigoare a um, ultimului pachet de reglementări, însă um, tabela de punctaj nu mai este un instrument care funcționează suficient de bine, așa cum vă spuneam deja, și uh, tot um, bordul care se ocupă de evaluările de impact um, a recomanda direcțiilor generale să facă um, mai mulți pași pentru a schimba metodologia evaluării de impact, pentru că în perioada 2010-2014 acestea nu erau foarte performante. Trec acum la următorul slide. Încă un exemplu apropo de transpunere. Acest grafic, vedeți, uh, Uh, rata transpunerii, sau mai bine zis a non-transpunerii directivelor pe parcursul timpului, da, directive care nu au fost transpuse de unul sau mai multe state membre și puteți să vedeți că uh, între noiembrie 97 până în iulie 2014 această rată a scăzut și acum este de 4%. Uh, în perioada 2004-2005 a existat uh, o evoluție surprinzătoare, este data la care au aderat 10 noi state membre și am văzut că serviciile financiare, ocuparea, eficiența energetică sunt domeniile cu um, rata cea mai mare de transpunere a directivelor. În următorul slide aveți uh, un alt exemplu, sistemul de informații din uh, piața internă, un sistem care funcționează bine, Există o rețea care este uh, folosită pentru cooperarea între serviciile administrative din statele membre și 88% dintre utilizatori uh, sunt mulțumiți de felul în care funcționează această rețea. și de asemenea sunt mulțumiți de eforturile făcute de toate părțile implicate pentru uh, a acorda asistență. Următorul slide. Un sistem consolidat pentru a avea o reglementare inteligentă pentru piața unică. Ne dorim să avem uh, acest ciclu bazat pe performanțe și de asemenea Uh, o îmbinare cu evaluări de impact um, cuprinzătoare, care să țină cont de specificitățile fiecărui stat membru. Vrem să existe mai multă cooperare între diferitele uh, mm, părți implicate, utilizatorii sistemului, cei care uh, asigură buna sa funcționare. Noi avem senzația că e încă uh, începutul perioadei în care se aplică această reglementare inteligentă și rămâne de văzut uh, cum va funcționa pe termen lung. În această diagramă se reprezintă din nou acest sistem. Acum Recomandări și acțiuni, pe prima deja v-am menționat-o, să existe această fază suplimentară de uh, programare strategică pentru a se îmbunătăți nivelul de transparență și um, pentru a avea evaluări de impact de mai bună calitate. Trebuie să Există de asemenea mai multe interacțiuni între decidenții politici și piața unică. Trebuie să folosim mai bine um, instrumentele um, IT, să avem um, eventual un hub de informații, să se creeze o platformă unde să se centralizeze toate informațiile și care să poată să fie ușor accesată, de exemplu să avem uh, informații despre cele mai bune practici, despre valorile de impact și acestea să poată să fie, uh, să fie ușor difuzate către toate părțile interesate. Încă o pagină cu recomandări. Ne dorim uh, să um, se facă o campanie de comunicare pentru ca um, operatori economici, consumatorii să fie la curent cu existența acestor uh, servicii de asistență și să le folosească mai bine Probabil că este nevoie și de eforturi de uh, consolidare a capacității. Și <laughs> și eventual să existe și un portal unic uh, pentru toți cei care au nevoie de servicii de asistență. O altă recomandare este să se îmbunătățească performanța mecanismelor de cooperare și a serviciilor de asistență și a făcut mai multe sugestii în acest sens. În sfârșit, Cea de-a cincea recomandare este să se folosească mai bine evaluările de impact ex post. să fie folosite pentru a pregăti următoarele evaluări de impact ex ante. Și suntem de acord cu ceea ce s-a spus în, într-o rezoluție a Parlamentului și anume că rolul pe care joacă piața unică în uh, semestrul european trebuie să fie consolidat. pentru că este o procedură cheie pentru uh, politica economică a Uniunii Europene. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție. So I'm going to take a round of questions, um, starting with the Mulțumim. Acum uh, dăm cuvântul colegilor. Începem cu raportorul și apoi cu raportorii din umbră. Da. Mulțumesc. Îți mulțumesc, Vicky. Mulțumim uh, pentru prezentarea studiului. Este un subiect foarte important, mai bună reglementare, nu numai pentru Comisia IMCO, Niciodată <clears throat> nu vom vorbi suficient despre importanța mai bunei reglementări. Și ne dorim să avem uh, și pentru piața unică o mai bună reglementare. Este misiunea acestei comisii <clears throat> și suntem deja în faza în care scriem uh, proiectul de raport și multe dintre lucrurile care sunt prezentate în studiu sunt deja preluate în raport. Este evident, adăugăm ceva. Mă gândesc, de exemplu, la instrumentele tipice pe care le putem folosi. Cred de asemenea că este puțin frustrant, nu știu, poate nu este cuvântul potrivit. Vezi cât de puțin știu consumatorii că există anumite servicii care ar putea să-i ajute. Există foarte multe servicii, dar doar 4% dintre consumatori știu că există solvit sau alte asemenea instrumente. Deci trebuie neapărat să uh, facem eforturi ca să îi um, sensibilizăm și acest lucru va fi subliniat și în raportul meu. Cred că am avansat mult cu munca la acest raport. Mulțumesc pentru studiu care a fost de mare ajutor pentru ca raportul nostru să fie și mai bun. Deci vă mulțumesc. For the, the, the, the list of shadows that I have is for the EPP and America. Și acum raportorii din umbră, mai întâi din partea PPE. Are you speaking for Anna Maria? So should we just pass on through the... Bun, atunci trecem la uh, următorii raportori din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și pentru prezentarea acestui raport. Sincer, n-am citit cu atenție, am să fac asta pe timpul concediului de vară. Dar când am ascultat prezentarea noastră astăzi, uh, e un lucru care mie mi-e foarte clar și anume că vă concentrați mai întâi pe ceea ce se va întâmpla după ce adoptăm legislația, felul în care aceasta va fi utilizată, implementată, utilizată de consumatori și de întreprinderi. Și cred că aici e clar că există loc și de mai bine și sunt de acord cu asta. Și e clar că trebuie să integrăm multe din aceste elemente în raport. Acest flux de informații trebuie să ducă la o sporire a conștientizării a, uh, și așa mai departe. Dar vreau să vă întreb dacă știți cumva, într-un fel sau altul, cum am putea în mod concret să îmbunătățim procesul legislativ, cum să ne asigurăm că va, vom face legislație și mai bună pe viitor. Vrem o legislație mai bună, deci o legislație mai bună e mai precisă, e mai simplu de înțeles. Cred că asta e într-adevăr ceva ce lipsește aici câteva idei în acest sens. Evident, sunt absolut de acord cu faptul că trebuie să implicăm Parlamentul European mai mult. Eu cred că asta uh, e, e ceva evident, însă nu e vorba doar de implementare, ci și de felul în care putem să uh, uh, îmbunătățim întregul proces de, legi, de legiferare încă de la bun început, din etapa incipientă. Și V-ați referit la un moment dat și de etapa prelegislativă, dar aș vrea să știu dacă aveți eventual sugestii bune, înțelepte pentru noi, pentru că una e implementare, dar uh, cu totul și cu totul altceva e să faci legislație. Dacă nu ești prea precis în formulare, atunci ajungi în fața Curții Europene de Justiție, nu? Și cu cât mai vagi suntem în formulare, cu atât cedăm din prerogativele noastre. Deci, dacă aveți eventual comentarii pe această idee, cum anume putem îmbunătăți uh, concret procesul legislativ, uh, ar fi binevenite. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste idei pe care le vom integra în raport. Hola. Thank, thank you very much. Hola, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mai întâi, cu microfon, vă rugăm mai întâi aș vrea să mi cer scuze că nu am putut să particip la ședința raportorilor fictivi uh, uh, raportorilor din umbră la Strasburg și uh, am avut colegi care uh, Uh, s-a ocupat de acest lucru în numele meu și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Și vreau să mulțumesc și doamnei raportor pentru faptul că a fost de acord să prelungim termenul pentru depunerea amendamentelor. Uh, despre asta am vorbit la prima ședință a raportorilor din umbră, pentru că asta ne permite să avem timp suficient să uh, integrăm și în, în raport și conținutul acestui studiu care tocmai ne-a fost prezentat, așa că vă mulțumesc pentru asta. și aș uh, vrea să vă spun că voi profita de concediul de vară pentru a analiza foarte îndeaproape acest studiu și concluziile, pentru a vedea cum anume acestea se pot integra în raportul comisiei noastre și, evident, și în munca noastră cu, uh, pe diferite subiecte. Dar aș avea trei puncte pe care aș dori acum să le subliniez, trei întrebări, dacă eventual puteți să ne dați niște precizări Uh, și eventual uh, să le integrați într-o versiune finală a acestui studiu. În regulamentul referitor la produse, așa cum a spus doamna Charles de Mose, aș fi foarte interesată să știu ce se întâmplă înainte de implementare. Dacă aveți câteva informații în acest sens și apoi în ceea ce privește supravegherea de piață și diferitele instrumente disponibile, cum ne putem asigura că vom avea o mai bună punere în aplicare și o mai bună monitorizare a felului în care se respectă regulile și în final aș dori să vă întreb dacă am putea avea o listă sau un fel de uh, ghid așa îndrumător uh, în ceea ce privește legislația și felul în care poate fi îmbunătățit. Eu cred că acestea sunt aspecte legate de IMCO și e clar că în raportul nostru trebuie să ne concentrăm pe ceea ce reprezintă competențele noastre, prerogativele noastre și să încercăm să lucrăm în acest cadru al Comisiei noastre IMCO. Ok. Pascal Almo. Și acum Pascal. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am înțeles uh, că o evaluare ex post foarte bună este cea mai bună bază pentru o evaluare bună ex ante. Noi, ca deputați, suntem confruntați adesea cu faptul că în, atunci când ne prelucrăm ideile, folosim uh, evaluările ex post ale comisiei și totdeauna ne punem întrebarea cât de bune sunt aceste analize de impact. Sunt totdeauna importante când negociem uh, propuneri de compromis, pentru că acelea sunt referințele, știe toată lumea. Și se pune întrebarea cât de obiectiv și cât de reale, cât de obiective și cât de reale sunt aceste analize de impact pe care le folosim noi în legiferare apoi, care sunt criteriile principale în funcție de care putem spune că aceste analize de impact pot fi considerate obiective. Și uh, aici se mai adaugă încă o întrebare și anume Cine poate să judece cât de obiective sunt? Pot să o facă chiar serviciile comisiei sau se poate externaliza evaluarea și dacă se externalizează în funcție de ce criterii? Pentru că e posibil ca acele documente să orienteze apoi uh, legiferarea. Credeți că există, după evaluările dumneavoastră, analize de impact care nu sunt bune, care nu sunt obiective și care deci nu pot fi un instrument bun pentru deputați? și cred că este foarte important la evaluările ex post și la evaluările ex ante ca um, relația dintre întreprinderi în sine și comisie um, să fie cât se poate de solidă. Cum se poate ameliora acest schimb de opinii? Am văzut într-un proiect de analiză de impact uh, că uh, pe, din toată piața internă au fost um, puse întrebări la 80 de întreprinderi. Este corect, nu cumva ar trebui ca analiza de impact să fie mult mai extinsă. Cum ar putea Comisia să procedeze altfel? Pentru că, după părerea noastră, este singurul uh, instrument obiectiv, pentru că altfel primim informații din toate părțile, dar sunt subiective. Părerile părților interesate nu sunt neapărat obiective. Obiectiv ar trebui să fie documentul comisiei, dar poate că nici acela nu este obiectiv. Cum putem um, să ne asigurăm că aceste analize de impact sunt cât mai obiective? Mulțumesc. Olga. Olga. Děkuji, děkuji za slovo ehm, a já v podstatě navážu na to, co, co říkal kolega, protože mi vzal spoustu z toho, co... Mulțumesc, doamna președinte. Am să încep de unde s-a oprit colegul meu, pentru că s-a referit deja la multe din punctele pe care vreau eu să le evoc. Întrebarea mea se referă la transparența studiilor de impact și colegul meu a, repet, a spus anumite lucruri în acest sens, așa că n-am să repet. Un alt comentariu ar putea să se refere la uh, alegerea țărilor în momentul în care se face o astfel de uh, anchetă. De, pentru că aceste studii de impact uh, operează o alegere la întâmplare în ceea ce privește uh, țările alese. Și s-ar putea să avem atunci niște probleme în ceea ce privește concluziile, pentru că nu au fost luate în considerare anumite condiții specifice. Și următoarea mea comentariu se referă la consultările publice. Și aici cred eu că transparența și extinderea acestor uh, consultări înspre uh, factorii interesați e ceva primordial. De multe ori, frecvența și uh, gama de numărul de răspunsuri primite la aceste consultări publice sunt, uh, pot fi puse sub semnul întrebării în ceea ce privește gradul de reprezentativitate. Și atunci îngrijorarea mea este cât de conștient este consumatorul despre diferitele instrumente pe care le are la dispoziție. Nu e vorba doar de consumatori, ci și de întreprinderi. Și atunci noi ar trebui să acordăm atenție acestui grad de conștientizare și eventual să conlucrăm în acest sens și cu membrii parlamentelor naționale. Noi întotdeauna ne-am dorit un angajament sporit din partea parlamentelor naționale în ceea ce privește o transpunere corectă la timp a legislației europene. Și de aceea, dacă gradul lor de conștientizare este și el scăzut, nu ne putem mira că, până la urmă, transpunerea reprezintă o problemă, implementarea la nivel național. Mulțumesc. Lisa Iaconsari. Doamna Iaconsari. So, thank you very much. They are already put many... Mulțumesc foarte mult pentru că au fost adresate deja foarte multe întrebări importante Pot să spun că și eu sunt convinsă că avem nevoie de o reformă politică a întregului proces, însă nu-l putem înlocui, pentru că de multe ori foarte multe chestiuni politice conțin și o latură tehnică și atunci întrebarea mea este următoarea. Există îndoieli în ceea ce privește studiile de impact că eventual acestea pot fi amânate ori Sau poate putem face apel la alte instrumente care să nu fie politice, ci mai degrabă tehnice. Care ar putea să fie și costurile acestor studii de impact? Ați analizat acest aspect? and then Sabine. Thank you very much. Um, yes. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Da. La finalul acestor recomandări, în studiu, spuneți că trebuie să se introducă piața unică ca și pilon separat în procesul semestrului european și să ne asigurăm că Parlamentul European are un rol uh, deosebit în felul în care se monitorizează acest subiect. Noi avem deocamdată această problemă în ceea ce privește piața unică digitală și n-am vrea să o separăm de piața unică simplă. Și dacă nu definim clar cine, ce și cum face, atunci uh, s-ar putea să avem o întreagă harababură. Și această, acest mesaj nu va fi unul foarte clar, va fi transmis către lumea întreagă, dar nu va fi clar. Deci ceea ce este important este să avem o implicare nu numai a guvernelor la nivel național, ci și a cetățenilor, ca ei să înțeleagă întregul proces. Că știm că alegătorii pot face presiune asupra guvernelor și asupra nivelului politic. Și deci e clar că de aici mai avem de lucru. Și am ascultat ceea ce ați spus dumneavoastră pentru piața internă astăzi. E foarte important și e important să avem consultare publică și cred că există una în momentul de față. Însă rata de respondenți, răsp răspunsurile sunt foarte puțin numeroase, deci e clar că aici am putem face și loc și de mai bine. Prea puține răspunsuri. Deci aici poate putem să întărim coordonarea, să utilizăm diferitele instrumente pe care le avem. Însă acestea există, însă nu sunt utilizate, nu sunt bine fructificate. În momentul în care vorbim despre IMM-uri, uh, E clar că acestea poate nu se descurcă foarte bine pe piață, pentru că există obstacole, există dificultăți, există modificări ale legislației, există modificări ale regulamentelor la nivel național, la nivel european și poate uneori chiar nici nu știu care sunt aceste instrumente la dispoziția lor. Așa că eu m-aș concentra foarte mult pe aceste instrumente, în așa fel încât să putem informa și să putem implica cetățenii și întreprinderile în acest proces. Mulțumesc. Dan Dalton. Dan. Da, mulțumesc, doamna președinte, și vreau să vă mulțumesc pentru acest studiu. Cred că punctul principal pe care noastră l-ați menționat e faptul că aceste instrumente nu sunt bine cunoscute, mai puțin de 10% rată de conștientizare. Și știu că, de fapt, consumatorii în regiunea mea, în circunscripția mea electorală, nici măcar nu cunosc aceste instrumente. Întrebarea este cum putem să facem ca aceste instrumente să devină utile. Sincer, eu am impresia că recomandările noastre merg puternic în această direcție. și să vedem cum le vom putea utiliza. Însă dacă reușim să facem acest lucru, dacă vom putea să exploatăm aceste instrumente, e clar că atunci vom avea feedback din partea întreprinderilor și vedem dacă acestea au probleme. Și cred că e bine să avem uh, astfel de uh, feedback înainte de a uh, face legislație. E clar că acestea nu sunt foarte ușor de identificat, uh, aceste instrumente. Și atunci, întrebarea este ce putem face pentru ca acestea să fie cunoscute și să funcționeze. Apoi, multe întreprinderi sunt afectate de diferite tipuri de legislație, diferite texte legislative. Și cum putem să evaluăm această dificultate pe care o pot avea aceste întreprinderi așa, din preună, ca și comunitate? Mă întreb dacă în așa fel încât să nu avem piese legislative, texte legislative contradictorii și să avem o, o, o abordare ca și pachet legislativ. Și apoi, în ceea ce privește valorile de impact, mie mi se pare că aici, da, uh, se pot face și mai multe. Uh, nu știu dacă Comisia are idei în acest sens. Uh, apoi, ideea următoare, și anume dacă putem să introducem aceste studii de impact în procesul legislativ și eventual apoi când, aplicat, când legislația se și aplică. Eu cred că, da, în momentul în care avem modificări majore de legislație, tocmai asta și facem. Uh, însă nu avem întotdeauna timp să vedem ce se întâmplă și ulterior, odată ce legisla- legislația a fost adoptată. Uh, Sabine. Da, uh, aș vrea și eu să reiau ce a spus colegul Pascal Arimu. Cât de eficiente sunt, de fapt, aceste studii? Cum pot uh, arăta propunerile legate de schimbarea modului în care sunt făcute analizele de impact? Eu nu am impresia uh, că toate aceste analize de impact sunt suficient de um, extinse încât să putem lua decizii în mod responsabil în uh, domeniul legislativ. Uh, când se aleg câteva întreprinderi uh, pentru un pachet întreg care vizează toată piața internă, nu știu cât este de relevant, pentru că până la urmă răspund doar anumite întreprinderi care sunt mai active în acea consultare, nu toate. Este important și să ținem cont de costuri și să vedem uh, în ce domeniu se poate uh, stabili un studiu de impact cu efecte cât mai durabile. Poate că ar fi important să facem studii cu bătaie mai lungă, mai cuprinzătoare. Pentru mine este important și să vedem care sunt recomandările concrete de acțiune, pentru că am văzut niște recomandări generale, dar îmi lipsește o evaluare completă despre structurile din trecut, dacă a fost uh, suficient, dacă nu a fost suficient, cum putem um, include recomandările de modificare în negocierile din Parlament și de la triloguri că, pentru că măsurile propuse în urma analizelor de impact au alte efecte asupra întreprinderilor și uh, poate că ar fi important să facem cercetările mai orientate spre viitor. Poate că mm, ne putem gândi la diferite variante de evaluare a studiilor de impact, care sunt um, costurile pentru astfel de studii. Pentru noi e foarte relevant ca să ne putem lua deciziile mai în cunoștință de cauză. Thank you. I have got a few... Mulțumesc. Am uh, și eu câteva întrebări în legătură cu uh, câteva lucruri de care m-am lovit eu în procesul legislativ. Și aș vrea să spun câte ceva despre punctul unic de contact. Eu mi-am vizitat centrul de consumatori din statul meu membru și e clar că ajută mii de oameni. Le răspunde la întrebările pe care le au și uh, este foarte important pentru statul meu membru și uh, pot afla și chestiuni din alte state membre sau pentru un sector specific, dar aceste uh, centre de, cons- de consumatori nu pot să furnizeze date într-un um, format utilizabil. Când spunem că am dorit să folosim acele informații pentru a redacta legislație, ni se spune că nu sunt accesibile în formatul dorit de noi. Eu acum vă încurajez să folosiți punctele unice de contact, ar fi util ca să vedem cum putem ameliora sistemul IT ca să oferim mai mult feedback. Și aș avea patru domenii diferite în care cred că se pot face mai multe. În primul rând, să ne gândim la pachetul unic uh, telecom. Sunt câteva lucruri stabilite între uh, 1 și 2 uh, noaptea care au avut un impact semnificativ ca să obținem uh, rezultatul dorit. De, este vorba de filtrul de uh, spam pentru uh, căsuțele de mail și nu vom mai avea o legislație unitară, ci 28 de reglementări privind filtrul de spam. Eu cred că ar fi bine să introducem un fel de verificare între ultimul trilog și momentul când votăm ceva, ca dacă s-a întâmplat uh, ca la negocieri să existe consecințe nedorite uh, la decizii luate la miezul nopții sau foarte devreme dimineața, să putem verifica. Ce părere aveți? În al doilea rând, mi se pare foarte adesea că nu respectăm principiile unei mai bune reglementări când vine vorba de actele delegate și actele de punere în aplicare. Uh, cât de mult uh, consultă comisia realmente? Am avut um, niște informații interesante aici, la comisia noastră, când un reprezentant al comisiei ne-a vorbit despre nivelul al doilea de legislație. Este important ca actele delegate să fie luate mai în cunoștință, să fie utilizate mai în cunoștință de cauză, dar ce ar trebui noi să știm mai exact în acest sens? Văd că sugerați această abordare ce funcționează, care a fost aplicată într-un stat membru. Știu că la Consiliu au făcut evaluări între uh, egali, de exemplu pe directiva serviciilor și au uh, um, pus la oaltă state membre similare ca să vadă ce funcționează mai bine. S-ar putea repeta această idee, ați putea contacta Consiliul să le cereți să repete acest lucru. Și o a patra chestiune extrem de importantă. Uneori, un act legislativ adoptat de noi, atunci când iese în practică, poate avea consecințe la care noi nu ne-am gândit inițial. Și mă gândesc mai, mai ales la TVA-ul pentru întreprinderile mici. O inițiativă din 2006 și cred că atunci nu credea nimeni uh, că internetul va uh, decola așa cum s-a întâmplat și că o să existe foarte mulți uh, mici uh, producători de bunuri electronice pe care le, să le vândă transfrontalier. Ce am putea face ca să creăm un fel de proces de urgență, de revizuire legislativă? Dacă legislația are consecințe neintenționate, poate că nu e cazul să recuzăm o, un act legislativ întreg, dar uh, poate că putem introduce o subclauză de revizuire în caz de consecințe nedorite. Cum putem accelera acest proces? Vă mulțumesc! Cred că acestea sunt toate întrebările. Okay, thank you very much. Bine, mulțumesc. Um, I will um, start by maybe responding to am să răspund în primul rând uh, la unele din întrebările legate de analizele de impact. s-a vorbit despre dimensiunile bazei pentru analizele de impact, câte state sunt acoperite, s-a spus că sunt uneori prea puține întreprinderi uh, incluse în analizele de impact. Tot ce pot să spun uh, este că, da, ar fi bine să avem analize de impact care să acopere uh, cât mai multe întreprinderi și o gamă cât mai largă de uh, părți interesate care să-și aducă aportul. Sigur că asta ar costa mai mult și costurile au fost menționate și ele și uh, nu doar costă mai mult, ci și durează mai mult și uneori timpul este o problemă. Și aș avea două răspunsuri. În primul rând, dacă ne gândim la impactul potențial al politicilor în general, la costul evaluărilor uh, ex post, ex ante, dacă ne gândim la avantajele și dezavantajele analizelor de impact, uh, atunci uh, de multe ori uh, ne dăm seama că dacă am cheltuit mulți bani pe aceste analize de impact, am face economii ulterior. Contează și uh, momentul, dar uh, în orice caz, uh, de multe ori uh, se poate ameliora legiferarea prin uh, realizarea mai multor analize de impact și prin uh, transmiterea informațiilor obținute pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine cum diferitele tipuri de politici uh, influențează pe diferiții actori implicați. Este însă un proces îndelungat, nu se poate întâmpla rapid se fac uh, analize de impact mai concentrate, mai eficiente și informațiile obținute trebuie uh, transmise tuturor actorilor, inclusiv instituțiilor, cât și uh, întreprinderilor care vor fi afectate de acea politică. Am să dau cuvântul colegului meu mai departe. Aș mai adăuga două lucruri în legătură cu analizele de impact. În studiul nostru anterior referitor la uh, ciclul de performanță economică, noi am recomandat să se consolideze uh, analizele de impact și să devină mai independente. În septembrie-octombrie s-a discutat despre crearea uh, unui uh, grup de uh, analiză de impact independent. Erau doar zvonuri, eu am fost foarte entuziasmat, dar din păcate nu s-a întâmplat. Și uh, se pare că va apărea un nou consiliu care se va ocupa de analizele de impact, dar nu va fi independent, va ține tot de comisie. Calitatea este încă foarte inegală și cred că putem uh, argumenta că este mai util să avem ex ante uh, un uh, studiu de impact mai în detaliu sau mai uh, lejer, pentru că uneori costurile sunt foarte mari. Este important să alegem corect domeniile, pentru că unele studii de impact sunt mai importante decât altele. Uh, în al treilea rând, uh, analizele de impact, dacă influențează sau nu procesul uh, de uh, politici, pe lângă alegerea momentului, care este foarte importantă, se mai întâmplă următorul lucru, cum ați spus și dumneavoastră. Intră, o propunere intră în aparatul legislativ și apoi iese altceva după trilog. Este cred eu, uh, important să se creeze o perioadă scurtă de pauză când uh, oamenii să analizeze analiza de impact inițială, să revină la ea și să vadă ce s-a schimbat și cum putem, cel puțin calitativ, să ne adaptăm concluziile. Poate că nu e posibil să facem din nou o analiză cantitativă în general, dacă uh, Uh, datele sunt foarte transparente, e posibil să acționăm mai rapid, dar ar fi important ca după ce se încheie trilogul să se revizuiască studiul de impact ca să se identifice cel puțin domeniile unde s-au schimbat anumite lucruri, unde rezultatele pot fi diferite de cele așteptate. Un alt subiect important uh, care a mai fost menționat este că studiile de impact sunt un instrument ca să analizăm impactul dintre propunerile legislative și toate celelalte acte legislative în vigoare sau în pregătire. Trebuie să ținem cont de interacțiuni pentru că s-a spus că nu poți să te uiți doar la un act, poate e contradictoriu cu altele, poate sunt efecte cumulative, se pot întâmpla multe lucruri. Noi am spus-o mai de mult, e foarte important să analizăm această interacțiune, să avem uh, o analiză clară a relației dintre toate actele legislative trecute și viitoare care pot interacționa și să ținem cont de acest lucru pentru că altfel uh, poți ajunge la un rezultat înșelător. Cam atât despre analizele de impact. So I think um, other issues that were raised. Au mai fost menționate și alte chestiuni. S-a vorbit despre actele delegate și actele de implementare. Acestea au un impact asupra oamenilor, deci cred că principiul performanței trebuie să se aplice și în aceste cazuri. Cred că în um, orientările privind uh, o mai bună reglementare, principalele acte delegate și acte de punere în aplicare sunt incluse în proces în acel pachet, dar nu știu ce înseamnă important sau principal. Aș spune că și în cazul actelor delegate sau de punere în aplicare mai uh, puțin importante ar trebui să le uh, analizăm cu mentalitatea de analiză de impact, chiar dacă le acordăm prioritatea, pentru că mm, se poate face o analiză de impact mai puțin intensă. Dar cred că este important să se țină cont de avantajele de a um, lua sau nu acele măsuri, cine va fi afectat și cât de bine se pot face lucrurile. Uh, Cred că este foarte importantă această mentalitate în legătură cu toate actele delegate și de punere în aplicare. Cu cât sunt mai importante, sigur, cu atât mai solide trebuie să fie uh, analizele de impact corelate și cred că astfel răspundem parțial la uh, toate problemele legate de perioada de uh, pauză și revizi, revizuirile de urgență uh, dacă ai puțin timp, poți să faci o analiză de impact mai puțin intensă și, de asemenea, e important să planifici dinainte, pentru că trebuie să ții cont de, de opțiunile de politici. Să vezi ce s-ar putea întâmpla dacă s-ar face amendamente și modificări. Uh, there were a few questions about... Au fost câteva întrebări despre ameliorarea procesului de politici la început. Și am uh, dezvoltat ideea că ar fi important să avem o fază strategică de programare la început, pentru că ar fi bine ca înainte de scrierea legislației să avem uh, indicații uh, în ce sens ar trebui să meargă. Sigur că la început e o decizie foarte politică, să faci un plan pe 5 ani și așa mai departe, dar ar fi important să avem mai mult sprijin analitic pentru un pachet care stabilește o direcție strategică de acțiune propusă. Acesta ar fi primul pas. Și al doilea pas este că atunci când se pregătește o legislație considerabilă, legătura dintre legislație și analiza de impact trebuie să fie subliniată clar. Pentru că, în mod obișnuit, într-o analiză de impact se prezintă 4-5 opțiuni și se propune apoi o acțiune, calea de progres preferată. Dar calea de progres preferată nu este niciodată transpusă. Nu se spune exact ce modificări legislative sunt necesare. Dacă poți face o legătură mai strânsă între calea de progres și articolele, aș zice eu, necesare, ar fi mult mai clar când ar avea loc uh, trilogul ce ar trebui să se întâmple. Dacă scoți un element din legislație și faci o modificare semnificativă, concluziile analizei de impact uh, pot, fi, pot să nu fie respectate. Deci e foarte important să se apropie legislația de analiza de impact. Eu nu aș recomanda uh, ca redactarea proiectului de legislație să uh, facă obiectul unei alte analize de impact. Nu, doar ar trebui să se creeze o corespondență între cele două. Când discutați amendamente aici, apoi în Consiliu, apoi în trilog, e important ca oamenii să fie conștienți de impactul modificărilor. Ce se va întâmpla dacă se modifică două, trei articole cheie din legislație? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Ne mai rămân câteva minute la dispoziție. Mai aveți o întrebare? Mai sunteți disponibil dacă vă trimitem întrebări pe e-mail? Am spus că experiența mea cu actele delegate este că nu uh, sunt considerate ca fiind legislație primară, dar au totuși un impact uh, semnificativ. De aceea, așa cum spunea Cristal, trebuie să ne asigurăm ori că avem suficiente detalii în legislația primară ca să nu fie nevoie de acte delegate, ori uh, supraveghem îndeaproape faza de după Și domnul Timmermans a făcut uh, un comentariu interesant. A spus că ar putea să ne trimită proiectul de act delegat și de asemenea ar putea să-l facă public înainte să înceapă procedura oficial. Deci cam cu o lună înainte, nu știu dacă o lună este suficient pentru a avea discuții publice. Nu știu dacă așa oamenii au ocazia să vadă dacă, că ceva este absolut uh, stupid. Însă trebuie să ne asigurăm că nu doar pe baza evaluării de impact s-a autorizat acel act delegat. Mai sunt comentarii? Reluăm la ora 11 cu următoarea dezbatere. deoarece experții de la comisie deocamdată termină discuțiile la comisia ITRE.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

Doamnelor și domnilor, este continuarea schimbului de vederi cu reprezentanții Comisiei. Deja pe 23 iunie am început acest schimb de vederi. Este vorba despre comunicarea Comisiei pentru piața unică digitală pentru Europa și reprezentanții Comisiei au venit să răspundă la întrebările puse de deputați. și reprezentanții de la comisie tocmai vin de la comisia ITRE. Nouă ne place ca oamenii să fie sănătoși, de aceea îi punem să facă sport între etajele clădirii Parlamentului. Vă aduceți aminte că e vorba despre uh, protecția datelor, soluții pentru expederea de pachete, uh, reguli pentru protecția consumatorului, reguli de um, Um, IT, măsuri pentru a um, avea o mai bună aplicare a legislației, chestiuni legate de platforme și condiții echitabile pentru toți antreprenorii. Acestea sunt unele dintre subiectele menționate în această comunicare. De la întâlnirea trecută am ajuns la această înțelegere ca Comisia IMCO și trebuie să coopereze și să redacteze în comun un raport, deci avem pe cei doi raportori aici, Linda, Linda Gebhardt de la uh, Comisia IMCO, dar și, și uh, raportarea de la Comisia ITRE, pentru că este și membru supleant la noi, deci uh, sunt doi deputați, două deputate, mai bine zis, care muncesc din greu. Cred că Deja s-a comunicat un calendar pentru că eu vreau să uh, se stabilească acest calendar înainte ca toată lumea să uh, plece în vacanță. Deci acum am să dau imediat cuvântul comisiei, începând cu Martin Bailey, dar uh, vă rog să spuneți cui răspundeți. Um. Do, do, do Evelyn and Kaya want to update us? Evelyn și colega, vreți să mai uh, revenim la ceea ce am spus azi dimineață sau vreți să trecem direct la comisie să ne dea răspunsurile la întrebările pe care le-am pus data trecută? Da? Bă, vă rog. Uh, Da. Cred că este important să discutăm. Am uh, interacționat cu Comisia Europeană de mai multe ori și uh, și eu și doamna Calas și aș dori înainte de toate să-i mulțumesc doamnei Calas pentru uh, colaborarea foarte pozitivă. Am uh, discutat uh, acum două zile ca să vedem um, cum putem scrie împreună acest raport, pentru că este cu siguranță o provocare ca două comisii diferite să realizeze un raport comun. Va fi un lucru foarte interesant. Pentru noi, din perspectiva IMCO, este importantă digitalizarea, pentru că noi, ca IMCO, considerăm că este o provocare enormă uh, pentru că vor fi foarte multe amendamente depuse, atât în ceea ce privește industria de care răspunde ITRE, cât și în ceea ce privește uh, prestarea de servicii și în ceea ce privește întreaga societate. Este foarte important întregul aspect și mă bucur că Comisia Europeană se ocupă de acest studiu ca să putem aborda întreaga chestiune orizontal și cuprinzător, pentru că e clar că sunt foarte multe întrebări. Întrebările puse sunt foarte diverse, nu, vă voi putea, nu mă voi putea referi la toate, pentru că atunci aș depăși timpul alocat, dar pentru INCO sunt deosebit de importante uh, domeniile comerț cu bunuri și servicii. Acesta este un aspect foarte important pentru că noi am reflectat foarte mult la uh, deschiderea și mai mult a pieței interne pe care o avem deja uh, în ceea ce privește serviciile în domeniul digital și de asemenea la moduri de a uh, promova încrederea cetățenilor și de a crea uh, siguranță juridică. Pentru că nu se poate ca aici, um, în aceste chestiuni globale atât de importante, să ne trezim brusc confruntați cu 28 de reglementări diferite în ceea ce privește protecția datelor, protecția consumatorilor, neutralitatea rețelei și așa mai departe. Deci toate subiectele legate de acest domeniu eh, sunt importante și trebuie să încercăm să avem o abordare eh, globală, direct, tocmai ca să împiedicăm eh, fragmentarea. Și este foarte uh, Uh, important să ținem cont de faptul că e vorba de piața internă. Sunt foarte multe cazuri de discriminare a cetățenilor pe care trebuie să le uh, combatem. Acest fenomen numit geoblocare și uh, este important faptul că mm, odată cu noile platforme apar și noi modele de afaceri, exact în domeniul serviciilor și credem uh, că trebuie să ținem cont de acest lucru pentru că există foarte multe modele diferite și nu putem spune că există un răspuns unic la toate problemele. Totdeauna trebuie să avem o abordare uh, globală, trebuie să vedem ce implicații apar pentru lucrători asupra drepturilor acestora, și uh, ați mai vorbit, doamnă Ford, și de livrarea de pachete. Am scris totul în limba engleză. Uh, parcel delivery am scris, deci livrarea de pachete e foarte importantă. La fel, geoblocarea, mm, să nu fie discriminați uh, cetățenii, regulile comerțului electronic și cum le abordăm ce facem cu securitatea cibernetică, cu guvernarea electronică, uh, achizițiile publice electronice, pentru că și în acel caz am creat deja anumite reguli. Toate acestea sunt subiecte pe care va trebui să le uh, discutăm între noi și pe piața digitală se pune problema um, sharing economy și uh, crowd herding. Sunt doar câteva cuvinte cheie pe care trebuie să le luăm în calcul mai sunt multe pe care nu le-am menționat, dar nu pot să spun totul pentru că atunci aș vorbi două ore. Mulțumesc. Doar pentru a fi foarte clar, am făcut o listă a întrebărilor pe care membrii au adresat uh, data trecută și la care comisia încă n-a avut timp să răspundă. Deci sesiunea aceasta, de fapt, ar trebui să înceapă cu uh, răspunsurile din partea comisiei la întrebările pe care noi le-am adresat data trecută și apoi putem să preluăm noi întrebări din partea membrilor, pentru că mai avem vreo 15 minute. Uh, comisia? Martin, would you like to start? Um, yes, thank you. I, I just... Da, mulțumesc. Doar pentru a fi foarte clară, vreau să fac o declarație așa mai generală în partea introductivă, pentru că am venit cu o mică armată de reprezentanți din partea Comisiei pentru a putea răspunde la eventualele întrebări specifice pe care le aveți. Știm că aceste chestiuni sunt foarte importante, platforme, economia participativă și așa mai departe. Dacă aveți întrebări specifice pe acest subiecte, Nu știu care ar fi cea mai bună formulă pentru dumneavoastră astăzi, cum anume să răspundem. Dacă vreți să răspundem la o anumită întrebare, specifică. Doamna președinte, bun, uh, puteți să faceți o scurtă, scurtă prezentare, după care să răspundeți la întrebările doamnei Calas. Uh, first, uh, uh, greetings. Mulțumesc. Mai întâi, salutări din partea domnului Ierse Buzek. Vreau să salute colegii din partea din Comisia IMCO, precum și interpreții. Mulțumesc. Așa cum a spus și Evelyn, suntem gata să începem să lucrăm pe uh, acest subiect și încercăm să facem acest lucru în modul cel mai eficient. Ieri am avut la Comisia pentru Industrie o audiere cu primul ministru al Luxemburgului, domnul Betel, uh, Xavier, care spunea că nu putem să oprim revoluția numerică digitală. Acum, întrebarea e ce putem face pentru a fixa un cadru pentru această evoluție, revoluție digitală. Eu cred că e nevoie de voință politică mai întâi din partea Parlamentului European. De asemenea, este foarte important să demonstrăm ce anume vrem prin această strategie și prin documente, cum anume această strategie este și implementată și va fi implementată în următorii ani. Și asta ar trebui să fie miezul acestui raport. Noi trebuie să construim uh, contextul cel mai potrivit pentru această evoluție digitală și în același timp și consumatorii să fie activi în acest sistem. Și asta se va petrece dacă avem guvernanță și dacă oferim uh, informații suficiente. Apoi, ceea ce este de asemenea important este să promovăm spiritul de antreprenoriat și să uh, întărim com, uh, competențele în acest sens acolo unde e nevoie. Uh, Apoi, s-a discutat foarte mult pe acest subiect în Comisia pentru Industrie ieri și, de asemenea, s-a spus că avem nevoie și de un cadru care să mențină internetul deschis, ca și platformă deschisă de comunicare și deschisă și pentru inovație. Și apoi, serviciile uh, digitale, încrederea pot fi îmbunătățite fără a pune sub semnul întrebării integritatea internetului, dezvoltarea noilor tehnologii, uh, comunicările care sunt cifrate, Uh, necesită evident mai multe investiții, dar rezultatul e mai important decât mijloacele și deci trebuie să sporim gradul de conștientizare al consumatorilor plecând uh, de la diferitele etape și întregul proces de securizare a comunicărilor. Evident, platformele online se reprezintă un subiect la care toată lumea uh, acordă mare atenție, însă asta nu se poate face fără a uh, pierde din vedere faptul că internet este un instrument care pr- propulsează inovația. Apoi mai trebuie să abordăm și alte uh, subiecte, administrația publică, comunicările, co- eventual uh, sistemul de fiscalitate online, impozitarea online, uh, Uh, în acest sens, lucrurile s-au îmbunătățit, apoi îmbunătățirea portabilității datelor, ușurarea uh, vieții de zi cu zi a consumatorului. Dacă consumatorul este mai clar implicat în această revoluție digitală, în mod clar, va duce la o adevărată concurență la uh, diferiți actori implicați. Și un alt aspect, economia digitală Uh, diferitele uh, informații sub formă de cloud, de, toate aceste lucruri sunt uh, elemente obiective care pot fi aplicate în foarte multe domenii, energie și așa mai departe. Și uh, în momentul de față nu există suficiente uh, Uh, scheme de investiții în această direcție. Și, în concluzie, strategia pentru piața digitală unică reprezintă o șansă pentru viitorul Europei și acest lucru va depinde de felul în care vom aborda acest subiect, cum vom promova noile tehnologii și cum anume se vor comporta uh, consumatorii. Înlăturarea obstacolelor uh, și barierelor care există în continuare uh, Um, reprezintă un element important. Multe dintre acestea au fost deja înlăturate. Iată, cam aceasta vreau să vă spun pe acest subiect și ce am remarcat și în această comisie pentru industrie este că au fost diferite aspecte evocate în funcție de sectoare. Însă rolul nostru este să contopim toate aceste elemente și să avem o poziție clară a Parlamentului pe, în raportul nostru din proprie inițiativă. Și acum Comisia. Sorry. Thank you. Thank you. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pentru a sublinia încă o dată, așa cum am spus că de la bun început și la Comisia ITRE, uh, E vorba de o sesiune de informare din partea Comisiei și avem aici reprezentați din partea Direcției Generale pentru Creștere, uh, pentru Ocupare. Salutăm abordarea dumneavoastră împreună, comună între IMCO și ITRE și cred că în această abordare de colaborare Comisia poate să conlucreze între, să aibă o conlucrare reală între toate serviciile competente, pentru că e vorba de piața digitală unică, care este de altfel oglindită și în intervențiile dumneavoastră, întreprinderile, consumatorii, nevoia de creștere, protecția necesară, deci toate aceste asigurări importante pentru consumatori pentru a putea construi încrederea necesară și uh, vreau, suntem uh, bucuroși să vedem că ne aflăm pe aceeași lungime de undă uh, în aproape toate aceste chestiuni. Și aș spune că nu e vorba acum doar de uh, gânduri sau uh, evaluări pe marginea acestei, uh, acestui subiect, ci avem o strategie care construiește pe trei piloni. Uh, accesul pentru întreprindere, o mai bun acces pentru întreprindere, pentru consumator, crearea unor condiții propice și a cadrului corect pentru a putea uh, avea o creștere economică maximă și faptul că trebuie încă de la bun început cadrul să fie bun, accesul să fie bun să câștigăm timp, să putem să construim acea valoare adăugată necesară, înlăturând barierele care mai există și să ne bizuim pe ceea ce am obținut până în prezent la nivel digital, în așa fel încât să începem într-adevăr să creăm această plus valoare. După cum știți, este una dintre cele 16 acțiuni pe care le întreprinde Comisia în acest sens și în mod clar ne vom referi și la acest subiect. există în continuare obstacole substanțiale destul de vizibile uh, Uh, și care creează foarte multă frustrare în rândul consumatorilor. Deci e clar că acum trebuie să avem atitudinea potrivită, nu numai la nivel legal și practic, dar și la nivel politic. Pentru că, spre exemplu, roamingul, uh, la care am ajuns la un acord cu ajutorul Comisiei dumneavoastră. Vă mulțumim pentru asta. Iată, e vorba de semne, semnale importante pe care le transmitem. Nu e doar comunicare din partea Comisiei, ci și din partea Parlamentului și anume că facem eforturile necesare pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Și cu siguranță vom avea un feedback foarte curând pe acest subiect. Uh, noi oricum sperăm să venim cu acțiuni legislative la jumătatea anului viitor în ceea ce privește geoblocarea și alte aspecte pe care dumneavoastră le-ați uh, evocat, așa că salutăm orice uh, contribuție în acest sens. V-ați referit la platforme. Suntem de acord cu dumneavoastră în întregime. E clar, încă de la bun început, că e o chestiune foarte complicată. Însă nu o evităm, nu, ci vrem doar să clarificăm faptul, așa cum am spus dintotdeauna, când ne-am referit la, și la acest subiect împreună cu factorii interesați. Vrem mai întâi să avem o analiză foarte aprofundată a acestor chestiuni legate de platforme și să uh, definim exact ce înseamnă această economie uh, participativă, să vedem care sunt condițiile și să vedem relațiile care există între diferitele platforme și furnizori pentru că nu poți să fii o platformă tu de unul singur. Ca să, uh, când ești pe o platformă, înseamnă că ai o atitudine sau ai o, o abordare comercială. Deci, uh, aspectul acesta business to business trebuie de asemenea examinat și să vedem și felul în care sunt utilizate datele pe aceste platforme, pentru că uh, datele, clar, reprezintă un fel de nouă monedă de aceea trebuie să analizăm aprofundat cum anume acest lucru este utilizat de către întreprinderi și care este uh, uh, cadrul legal necesar, care sunt regulile, care, sunt, care este scopul, care este conținutul în cazul în care există, eu știu, spre exemplu, încălcarea ale dreptului de uh, proprietate intelectuală, eventuala modernizare a cadrului existent și trebuie să analizăm toate aceste lucruri, să facem o analiză, să vedem care sunt rezultatele. și apoi să vedem ce se întâmplă și cu conținutul care reprezintă un prejudiciu. Uh, mă gândesc, spre exemplu, la protecția copiilor în acest context, cum anume abordăm acest aspect. Și vreau să subliniez faptul că noi vom face aceste uh, analize, să înțelegem mai bine aceste modele de business, aceste platforme, să înțelegem felul în care se exportă aceste date, însă nu vrem să plecăm cu o prejudecată negativă, nu. Noi suntem de părere că aceste platforme pot reprezenta noi oportunități de business, de uh, punere în comun a serviciilor, pot reprezenta un factor de inovare important, pot, pot să creeze condiții necesare pentru creștere. Așa că trebuie să analizăm și aspectele pozitive și nu să le analizăm doar căutând să găsim probleme. Dacă vor fi probleme, atunci uh, e clar că va fi nevoie și de o decizie politică. Și, dar asta se poate face după ce adunăm și culegem date și dovezi și uh, uh, știm exact despre ce anume este vorba și să vedem care ar fi măsurile și acțiunile necesare. Însă până atunci e clar că trebuie să analizăm aceste aspecte mai întâi. Deci nu vrem să le evităm, nu vrem să le uh, ascundem sub covor, nu vrem să avem o abordare nici prea pozitivă, nici prea negativă. Comisia este neutră pe aceste subiecte uh, în ceea ce privește platformele. Și apoi, în ceea ce privește economia participativă, colega mea de la Direcția Generală pentru Creștere se va referi la asta. Și în final, dacă îmi permiteți, în ceea ce privește mai bună legiferare, e clar că e important pentru întreprinderea acest lucru, pentru că nu e vorba doar de protecția consumatorilor, ce tot atât de important, așa cum a spus și vicepreședintele Timmermans, este să avem linii îndrumătoare pentru această mai bună legiferare și am avut uh, acest lucru, am avut o audiere de la Comisie în acest sens pentru a face o analiză, pentru a vedea calendarele și, așa cum a spus președintele Juncker, trebuie să fim atenți la dimensiuni, să vedem ceea ce este important și ceea ce este mai puțin important. Și am să las pe colegele mele acum să intervină pe chestiuni mai specifice. Mulțumesc foarte mult. Eu vin din partea Direcției Generale Justiție și Protecția Consumatorilor, dar știți că noi uh, discutam în intergrupuri, aveam deja această metodă de lucru de ceva vreme în uh, comisie și vedeți că acest lucru se oglindește acum și în Parlament. La ce anume aș dori să mă refer ca și supliment față de cele spuse de Marc? Evident, trebuie să ținem seama de faptul că nu începem de la zero. În momentul în care vorbim despre platforme, avem impresia așa uneori că bă, bă, plecăm de la zero, dar avem deja foarte mult achin în acest sens, din diferite puncte de vedere. Există diferite modele de business Uh, care sunt clar definite, există reguli și de aceea Comisia este foarte angajată în momentul de față într-un exercițiu de clarificare. Cine, care și ce sunt regulile aplicabile, atât în ceea ce privește protecția consumatorilor, în acest sens negociem Uh, reguli care să fie aprobate la nivel de protecție a datelor, dar și reguli care să fie foarte țintite, să vedem unde există neajunsuri în cadrul de reglementare, în acele domenii în care eventual am putea să venim în sprijinul pieței cu aceste linii uh, îndrumătoare, ghiduri îndrumătoare și să vedem cum anume putem promova aceste nouă modele de business, noi modele de business. Uh, în momentul de față, noi evaluăm felul în care funcționează directiva pe practici comerciale și e clar că trebuie să vedem dacă e nevoie de un ghid îndrumător suplimentar în acest sens, să vedem cum funcționează această directivă spre exemplu, cum anume aceasta interferează cu directiva comerț electronic. Pentru că dacă nu, uh, noi am spus în strategia pentru piața unică digitală că în mod clar există anumite domenii în protecția consumatorilor în care putem observa că nivelul actual de minimă armonizare care există uh, ar putea reprezenta un obstacol, nu? Și trebuie să vedem la nivel de comisie cum putem face o astfel de evaluare de impact, să vedem ce anume se întâmplă, dacă în aceste domenii în continuare avem diferite regimuri aplicabile în mod diferit în statele membre și dacă e nevoie de o propunere legislativă, scopul fiind să armonizăm mai mult aceste domenii pe care nu, le-am, uh, nu am reușit să le armonizăm, deși am avut sprijin din partea Parlamentului European atunci când am făcut aceste propuneri acum câțiva ani. În orice caz, între timp, situația s-a schimbat, piața s-a schimbat, suntem într-o economie mai integrată la nivel digital și ar fi păcat să punem sub semnul întrebării creșterea întreprinderilor mici și mijlocii. De aceea, trebuie să vedem dacă e nevoie de intervenție, de acțiune. Comisia s-a angajat să uh, facă într-un viitor apropiat o revizuire a acheului comunitar la nivel de protecție a consumatorilor și să analizăm aspecte importante, precum în ce fel tradiții, definițiile tradiționale pe care le-am utilizat până în prezent mai sunt în continuare viabile pentru că ne aflăm într-o lume în care, prin apariția acestei economii participative, e clar că limitele între cele două noțiuni, consumator-întreprindere, s-au uh, uh estompat și e foarte greu să vezi când și cum se anume legislația, cui anume. E foarte greu ca cel care furnizează un serviciu și este și recipientul unui uh, alt tip de serviciu, pe de o parte să fie considerat întreprindere și pe de altă parte consumator. Deci, e clar, lucrurile s-au schimbat și a venit momentul potrivit să analizăm acest fenomen până până când vom veni cu, înainte să venim cu o acțiune legislativă importantă. Deci, deocamdată, munca aceasta se desfășoară, vrem să, să acționăm rapid, nu vrem să uh, pierdem timp, așa că vreau să vă asigur încă o dată că, din partea Comisiei, clar, noi asta facem într-un mod, uh, într-o procedură de lucru foarte colaborativă, analizăm aceste aspecte și să sperăm că vom veni curând cu un rezultat. Președinte, acum uh, am să dau cuvântul deputaților care doresc să adreseze întrebări. Și vă aș ruga eventual să răspundeți acum la întrebările adresate de deputați cât mai concis cu putință. Da, eu vin din partea Direcției Generale pentru Creștere și vreau pe scurt să subliniez faptul că piața unică digitală reprezintă o imensă oportunitate pentru IMM-uri și în acest domeniu, dacă ne uităm la diferitele subiecte și interesele manifestate de consumatori, e clar că acestea sunt convergente. Vă uitați, spre exemplu, la nevoia pentru reguli mai clare. Uh, asta cer consumatorii, asta cer și IMM-urile. IMM-urile vor avea mult de câștigat dintr-o simplificare a sistemului de TVA Apoi, costuri de livrare a coletelor la domiciliu, de asemenea, un element important pentru IMM-uri și consumatori și există o consultare publică în acest sens. Și uh, trebuie să așteptăm rezultatul acelei consultări să vedem cum putem să concretizăm aceste uh, idei. Apoi, pentru IMM-uri, de asemenea, foarte important este și domeniul administrației publice și uh, e-guvernanță este un uh, pilon foarte important din piața unică și veți vedea că există întotdeauna o trimitere la propunerea ce va fi făcută Uh, cât de curând în acest sens. Și să, noi suntem convinși că va fi un element esențial în așa fel încât această navigație în hățișurile pieței unice digitale să fie ușurată și limpezită pentru consumatori și uh, IMM-uri. Și noi asta încercăm să facem, să culegem informații din partea diferitelor servicii care pot acorda asistență și să uh, uh, permitem și IMM-urilor și consumatorilor să nu mai fie în ceață în momentul în care doresc să obține informații pe piața unică digitală și diferite proceduri la nivel electronic. Apoi, în ceea ce privește economia participativă, cu, în mod clar vor exista propuneri suplimentare ulterioare în contextul acesta al strategiei uh, pieței unice digitale. Mulțumesc. Doamna președinte, Filip Juvan, Uh, din partea PPE, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. N-aș vrea să mă refer la uh, importanța subiectului, încrederea consumatorilor, maxim de creștere economică, transformarea economiei în general către o economie digitală, uh, economia aceasta participativă, toată lumea este de acord asupra obiectivelor principale. Uh, dar aș avea mai multe întrebări de adresat comisie. Mai întâi, în materie de protecție a consumatorilor. Prima mea întrebare e foarte simplă. Trebuie, într-adevăr, să avem o directivă care să armonizeze vânzările online, știind foarte bine că există noțiunea aceasta de vânzare la, de la distanță în directiva din uh, Uh, trecut. Întrebarea este, Comisia Europeană a spus recent că dorește să aplice în viitoarea legislație legea uh, țării unde se află vânzătorul. Ori încă din 2001, de fapt, e vorba de legea consumatorului care se aplică, unde se află consumatorul. Așa că mă surprinde și mă neliniștește această modificare de optică. Apoi, un al treilea punct, tot în ceea ce privește protecția consumatorului. Am uh, foaia în fața ochilor, directiva protecției consumatorului, apoi reclama comercială, uh, practici uh, loiale, garanții pentru consumatori și diferite uh, practici neloiale. Eu cred că trebuie să fii, eu știu, jurist ca să înțelegi toate aceste concepte și cu toții spunem că trebuie să ușurăm viața de zi cu zi a consumatorilor și a IMM-urilor, dar au în fața la cel puțin 5 texte și am aș putea să mă mai refer și la alte dispozitive și texte. Există așa un fel de uh, Uh, pletoră de, de texte care, dacă nu le ai pe toate, nu mai înțelegi nimic. Așa că ar fi bine să grupăm toate aceste informații într-un text unic, tot ceea ce se referă la protecția consumatorilor, regulile, contractele și așa mai departe. Apoi, un alt aspect în ceea ce vrește geoblocarea. Da, toată lumea spune că e groaznic, că trebuie să punem capăt acestui lucru. Există două feluri de geoblocare care se justifică și care nu. Uh, cea care nu se justifică, e vorba de practici neloiale și acestea trebuie evident uh, oprite. Și există și o geoblocare care se modifică printr-un model economic, prin diferite acorduri verticale de distribuție pe anumit teritoriu. Dacă, spre exemplu, un cântăreț sau, eu știu, un text e publicat în franceză, în țara mea, în Franța, e bine, e posibil ca textul acelui cântec în limba franceză să nu fie neapărat foarte interesant pentru un finlandez sau pentru un suedez, așa că drepturile de autor în țara respectivă n-ar fi utilizate. Geoblocarea poate să se justifice uneori printr-un model economic. Și apoi fiscalitatea, regulile TVA, economia digitală, cum anume avansăm aici, pentru că e un element cheie pentru vitalitatea economică. Și drepturile de autor, n-aș vrea să mai repet, spun asta la fiecare ședință, Uh, astea, aceasta nu ar trebui să reprezinte un obstacol în felul în care pot circula, pot fi difuzate aceste opere, uh, dar trebuie respectate și drepturile autorilor lor, artiștilor. Mulțumesc! Okay, I, I'm the shadow for the ECR, so I'm going to come in at this stage. Um... Bun, mulțumesc! Uh, aș vrea să intervin și eu acum. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți la felul în care se transformă economia, uh, felul în care evoluează modelul acesta nou pentru IMM-uri, pentru consumatori. Există multe întreprinderi lideri în acest sens în Europa și noi trebuie să încurajăm inovarea și nu să subminăm uh, beneficiile economice pe care le-ar putea avea uh, de pe urma, strategie, de, de pe urma economiei digitale întreprinderile noastre. Apoi, în ceea ce privește drepturile consumatorilor, sunt de acord cu oratorul precedent. Avem deja un anumit număr de instrumente și texte legislative. Așa că nu cred că trebuie neapărat să uh, Uh, le pune pe toate în același loc. Dar cred că trebuie să ne asigurăm că, de fapt, consumatorii și IMM-urile, întreprinderile, înțeleg cum pot naviga prin acest hățiș de texte legislative. Cum le pot utiliza aceste instrumente. Cred că aici o harababură pe care am putea să încercăm să o limpezim, eu știu, printr-un text legislativ care să nu fie blocat ani de zile. Uneori anumite mici schimbări pot permite umplerea unor neajunsuri unor lipsuri. Dar aceste modificări trebuie să fie foarte țintite, să țină seama și de scopul nostru final și să lucreze în paralel cu alte inițiative. Spre exemplu, dacă spunem pe o piață comercială normală, ce se întâmplă dacă asculți muzică online uh, pe care ai descărcat-o online? Ce se întâmplă cu diferitele aspecte implicate, drepturi de autor și așa mai departe? Trebuie să fim atenți, să nu supracomplicăm niște situații simple, ci să facem lucrurile pas cu pas. Și văd că și comisia dă din cap că da. Nu mă aștept să rezolvați toate problemele de pe azi pe mâine, peste noapte. 70% din uh, Uh, cumpărăturile online uh, care se fac, uh, spre exemplu, uh, în magazinul Apple, sunt jocuri, jocuri electronice online. Însă acestea pot fi updatate, pot fi uh, modificate treptat. Deci, trebuie să ne asigurăm că putem avea acele mici modificări necesare, țintite, care ne vor permite să mergem pas cu pas. Eu știu că va dura o generație, 20 de ani, până când vom reuși să punem la punct această piață unică digitală. Deci, va mai dura. Apoi, în ceea ce vrește geoblocarea, uh, E vorba și de conlucrarea cu directiva serviciilor și trebuie să ne asigurăm că nu există o sarcină, o povară suplimentară în seama întreprinderilor și a consumatorilor. Apoi, eu aș fi foarte recunoscătoare dacă am avea mai multă transparență ceea ce privește termenele de livrare a coletelor, prețurile, costurile de livrare și așa mai departe. Uh, trebuie să ne asigurăm că acest sistem funcționează foarte bine și nu cred că e neapărat o lipsă de uh, uh, claritate, de responsabilitate în acest sens E clar că și Comisia a spus că e vorba de o situație, de un, de un subiect destul de urgent de rezolvat și în ceea ce privește serviciile uh, în rețea, uh, Uh, pachetul Telecom, de asemenea, a fost examinat în comisia noastră și statele membre sunt foarte clare, au respins uh, propunerea în ceea ce privește armonizarea în acest domeniu, așa că v-aș încuraja să ne spuneți mai multe uh, despre felul acesta coordonat în care dumneavoastră acționați, pentru că o coordonare e foarte importantă. Și în ceea ce privește platformele, cred că trebuie să fim atenți și prudenți, pentru că există operatori care vor fi poate foarte hotărâți să-și protejeze statutul și al lor și al companiilor lor. Și în ceea ce privește această economie participativă, e clar, platformele cresc, se dezvoltă, pentru că oamenii au de câștigat, pot uh, face economii, pot să rezolve anumite probleme pe care nu le pot rezolva prin comerțul tradițional. Așa că trebuie să ne asigurăm că uh, aceste aspecte nu sunt pierdute din vedere și că sprijinim consumatorii în acest sens, fără neapărat să reacționăm negativ la aceste noi forme uh, de comerț și fără să venim și să uh, uh, intervenim în competențele statelor membre la acest nivel. Trebuie să ne asigurăm că această legislație va fi una flexibilă, că va rezista în timp și că va trebui să găsim și definiții pentru diferitele tipuri de platforme care există. Uh, toate definițiile pe care le avem în momentul de față sunt deja depășite, așa că trebuie să, să, să facem în așa fel încât și la acest nivel uh, legislația noastră să fie rezistentă în timp. Și când ne uităm la platforme, vă rog să nu uitați că multe întreprinderi europene sunt B2B și nu B2C. Deci business to business și nu business to, to consumer. Deci, e nevoie de un anumit sistem pentru a autoriza anumite persoane pentru utilizarea anumitor date din punct de vedere al protecției datelor. Nu e neapărat uh, vorba de protecția datelor consumatorilor, ci poate fi vorba și de protecția datelor altor întreprinderi. Deci aici poate exista niște diferențe între cele două modele. Um, and in particular, is a big concern at the moment about dual liability in B2B. So if you, if you were... Dacă, de exemplu, ați oferi servicii de cloud computing pentru o altă întreprindere care a încălcat protecția datelor, cum poți fi responsabil pentru acea companie care își folosea propriul server? am putea să împovărăm foarte mult întreprinderile dacă am cere prea multă responsabilitate aici. Am mai ascultat uh, comentarii și uh, din afara Parlamentului. În primul rând am un comentariu de la o organizație de nevăzători care dorește să se asigure că tot ce facem în acest domeniu este accesibil pentru persoanele cu dizabilități. Deci și acest lucru va fi foarte util și am o mare rugăminte pentru ambele raportoare. Eu aș dori ca, vi ca legislația noastră să fie imună la noile schimbări din viitor, să nu necesite alte amendamente. Haideți să încercăm să evităm să dăm exemple concrete sau să numim anumite firme în textul nostru. Urmează Dita Șaranțova. Sorry and sorry for being... Mă scuzați, mă scuzați că am întârziat, nu am putut asculta introducerea. Îmi pare rău dacă nu voi comenta tot ce s-a spus. Dar uh, aș dori să-mi prezint pe scurt opiniile. În primul rând, cred că piața unică digitală este și va fi o prioritate și ne va da mult de lucru, nu doar la comisia asta. Mă bucur că avem un uh, document de lucru de la doamna Gebhardt. Nu pot spune că sunt de acord în totalitate cu toate concluziile sale, însă. În uh, partea legislativă, la uh, ceea ce spune Comisia, se pare că un act legislativ este acoperit uh, de mai multe aspecte și anume directiva comerțului electronic. Pentru a trata livrarea de pachete, geoblocarea, haburile digitale și multe altele, s-ar putea să fie necesar să reformăm directiva comerțului electronic. Au trecut 15 ani de la adoptarea sa și lumea digitală arată altfel în ziua de astăzi. Îmi pare bine că în această strategie este menționată ca unul din actele legislative care trebuie revizuite în cadrul strategiei, dar sper ca noi, ca Comisie, putem să ne gândim cum să o revizuim și să o introducem în proiectul Comisiei. Cred că va trebui să discutăm dacă, mai, dacă dorim să mai revizuim regulile de origine în domeniul serviciilor și, desigur, trebuie să facem același lucru și pentru celelalte directive și regulamente care trebuie revizuite, inclusiv directiva serviciilor, reclama um, înșelătoare, practicile neloiale și așa mai departe. Cred că trebuie să prezentăm propuneri concrete în raportul nostru. Nu are sens să includem doar principii și idei generale pe care le putem susține cu toții după cum știm cu toții, amănuntele sunt cele păcătoase. Și aș vrea să subliniez un aspect important pentru grupul meu și anume securitatea cibernetică. Indiferent dacă ajungem la un acord la nivel european în privința securității cibernetice sau nu, atacuri reale se produc zi de zi, deci este necesar să permitem întreprinderilor și indivizilor să combată aceste atacuri. Trebuie ca întreprinderile europene inclusiv IMM-urile, să fie lideri în acest sector. Și dacă mă gândesc la Republica Cehă, am făcut o treabă bună în sectorul uh, antivirus, dar nu trebuie să rămânem în urmă pe măsură ce uh, pericolele evoluează. Acestea ar fi comentariile mele. Îmi pare rău dacă nu am reflectat ce au spus anteriorii vorbitori. Denis de Jong este raportorul din umbră de la GUE, doamna Reda este cea de la VERS și domnul Zulo este raportorul din umbră de la FDD. Doriți să vorbiți pentru FDD, domnule Zulo? Mai am și alți vorbitori. Prezidente. Mulțumesc, doamna președinte. Mărturisesc că au fost deja abordate multe subiecte interesante uh, și toate sunt la fel de importante. Mai întâi, protecția consumatorilor. Cred că nu putem să avem o piață unică digitală care funcționează cu adevărat dacă pierdem din vedere protecția consumatorilor, pentru că el este cel care uh, profită de pe urma serviciilor. Și consumatorul, cetățeanul, trebuie să aibă garanția că poate să folosească această piață pentru că drepturile sale sunt protejate și felul în care uh, ne echipuim această garanție este uh, important, pentru că trebuie să existe instrumente bune, dar acestea din urmă uh, pot să nu fie uh, bine folosite dacă nu uh, sunt cunoscute sau da, dacă nu funcționează bine și atunci consumatorul își pierde încrederea în ele. Uh, îmi place abordarea comisiei atunci când îi pomenește pe consumatori și vorbește și despre IMM-uri și îi pune pe picior de egalitate. E bine să vezi lucrurile prin această prismă. E vorba despre interese comune și dacă putem să armonizăm TVA-ul și, în general, fiscalitatea, ar fi un adevărat impuls pentru acest sector. Vreau să vorbesc despre uh, faimoasă uh, um, blocare uh, geografică, geoblocking. Eu cred că aceasta trebuie să fie limitată, să se folosească numai în anumite cazuri. În calitatea mea de utilizator al pieței unice și acum al pieței unice digitale, nu pot să mai închipui o asemenea situație în care uh, frontierele fizice sunt acum înlocuite de frontiere virtuale. Ne-am obișnuit să călătorim fără frontiere, când călătorim fizic, pe, mm, vom reuși să și comunicăm fără frontiere și atunci cum să-ți închipui o Europa unde uh, eu, frontierele fizice nu mai există, dar ar exista frontierele virtuale. Deci eu vreau să mă gândesc că vom avea o Europa și fără frontiere digitale. Și așa cum spune doamna președinte, să elaborăm o legislație care să mm, fie ă, cu o bogată imaginație și să ținem cont de ce se va întâmpla pe viitor, nu numai de prezent. Sabine Verhaen. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentare, pentru explicațiile uh, legate de întrebările apărute până acum. Aș vrea să revin și eu asupra unor puncte. În primul rând, geoblocarea. Spuneți pe de o parte că până la jumătatea anului viitor veți veni cu o propunere concretă pe tema geoblocării, am înțeles bine. Uh, după părerea mea, este adecvat calendarul, pentru că și în domeniul copyright-ului tot cam uh, așa se prevede să avem o propunere până la sfârșitul anului și în multe sectoare, după cum a spus domnul Oettinger, este deja necesară geoblocarea ca uh, punere în aplicare a copyright-ului. În sectorul audiovizual există clară um, constatarea că e un sector uh, mult mai delicat, și că așa trebuie tratată la modul cel mai delicat pentru că e vorba de structuri de piață, structuri uh, economice care ar fi afectate de eliminarea geoblocării. Deci aș dori să ne dați informații mai uh, concrete aici. De asemenea, cred că ar fi important să discutăm despre cazurile în care geoblocarea incorrectă s-a uh, împământenit deja și să facem o paralelă cu piața offline, pentru că există și un sector offline în care există um, structuri exclusive, exclusiviste, um, moduri de vânzare, cumpărare exclusiviste. Sigur, Uh, ofertele din uh, magazine sunt diferite în funcție de țară, dacă ești în Italia, în Spania, în uh, Germania sau în altă parte. Sigur că există în permanență diferențe și trebuie să avem grijă să nu aruncăm copilul cu apa din copaie. Este um, important să ne dăm seama că oamenii călătoresc tot mai mult și deci e importantă o portabilitate ameliorată și a serviciilor și cred că trebuie să uh, fim atenți la sectorul audiovizual, la industriile creative și să nu le împovărăm mult prea tare, nici să slăbim prea tare uh, reglementările, ci să păstrăm un echilibru. Avem foarte multă diversitate în acest sector este, eu sunt și raportor din umbră la Comisia de Cultură la acest aspect și mă interesează nu doar aspectele economice, ci și aspectele de protecție a consumatorilor. Eu vreau să păstrăm diversitatea pentru consumatori, dar este important să avem structuri care să permită diversitatea și să nu avem doar produse mainstream. Ajung la al doilea punct, platformele. S-a produse evoluție pe internet și platformele sunt acum și uh, blocaje în același timp. Deci uh, putem alege ce conținuturi să primim, avem o integrare verticală a structurilor, s-a văzut și la pachetul Telecom. Avem tot mai des uh, concerne mari care controlează totul de la oferă totul de la conținut până la structură, până la uh, calea de acces, sunt un fel de gatekeepers și cred că Comisia trebuie să țină sub ochi uh, această evoluție și să protejeze interesele IMM-urilor ca să poată participa toată lumea la piața unică digitală din Uniunea Europeană. Și un ultim punct, protecția consumatorilor. Uh, în mandatul anterior am uh, discutat intens în cadrul acestei directive despre cum e mai bine să procedăm. Eu cred că pentru consumatori este important ca și până acum să nu lucrăm doar cu o uh, directivă. Știu că colegii au făcut propunerea. Președinta, te rog să uh, închei. Deci, să discutăm dacă să fie directivă sau regulament. Eu cred că în acest caz ar fi mai bine să avem un regulament, pentru că atunci uh, piața unică digitală va putea fi mai sigură pentru consumator și protecția consumatorului va fi respectată peste tot. Right. am got mai am trei minute, spune președinta, pentru că vreau să dau șapte minute comisiei. Deci, uh, cei trei vorbitori care au luat cuvântul sunt Dan, Olga și Roza. Dacă vorbiți mai mult de un minut fiecare, atunci Roza nu va mai avea timp. O să încerc să fiu rapid, Olga, revenind la, aș vrea să revin, dragă Olga, la geoblocare și aș vrea să reiau ceva ce a spus raportorul PPE în legătură cu conținutul francez în Suedia. Dar dacă un francez se mută în Suedia și vrea să cumpere conținuturi suedeze, dacă nu au licențe, nu pot să aibă acces la propriul lor conținut cultural într-un alt stat membru. Well, yeah. But, I mean, the problem with that is effectively you're making it harder for people. Problema este că faceți mai, gre, mai grea viața oamenilor care se mută în altă țară pentru că își pierd propria cultură. Mă interesează ce crede Comisia că este justificat și nejustificat în cazul geoblocării. Nu e clar. Și o altă idee importantă este care e problema cu funcționarea actuală a pieței unice digitale. Mie mi se pare că am pornit de la ideea că vrem să legiferăm ca să o stimulăm, iar acum Comisia, și din păcate mi se pare că și Comisia IMCO, uh, vrea să legifereze ca să nu se mai facă schimbări pe piața unică digitală și mi se pare că este o abordare foarte negativă și aș dori Comisia să-mi răspundă la această preocupare. Hmm. Olga. Jedna, jedna minuta mi bude stačit. Uh... un minut mi ajunge cu vârf și îndesat. Vreau să mulțumesc doamnei președinte pentru că a spus că Uh, trebuie să ținem cont și de oamenii cu dizabilități care doresc și ei să aibă acces. Știm uh, că uh, de multe ori nu lipsește accesul din lipsă de posibilitate. Deci vreau să fac apel la comisie să nu piardă din vedere aceste grupuri de persoane, care sunt și foarte numeroase. Nu e vorba doar de persoanele cu dizabilități, uneori e vorba și de persoanele în vârstă, care nu au acces atât de ușor. Uh, deci am dori un acces fără bariere la tehnologie și nu numai. Tehnologia ar trebui adaptată la consumator. Deci trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă. Mulțumesc. Androsa. Și Rosa. Um, bardzo dziękuję, tym razem po polsku. Um, Mulțumesc foarte mult. De data aceasta am să vorbesc polonă. În primul rând, este bine că avem acest document și că vom avea o dezbatere structurată și vom lucra structurat împreună cu ITRE. În al doilea rând, puteți vedea încă de acum că discuția, propunerile de amendamente și așa mai departe vor fi extrem de dificile în Parlament, pentru că sunt diferențe chiar și între noi la aceleași grupuri politice. Care este principala prioritate acum în documentul pe care îl depuneți? Sunt mai multe chestiuni. Avem foarte multă presiune din partea IMM-urilor să gestionăm TVA-ul, să avem achiziții digitale de conținut, pentru că foarte mulți oameni cumpără din America. Uh, și văd că unii critică faptul că um, comisia ține cont mai mult de interesele vânzătorilor. Eu cred că nu e o soluție rea. De asemenea, revenind la geoblocare, dragă Filip, eu aș înțelege că există organizația francofoniei care își dorește ca nu doar francezii, ci și alți oameni din alte culturi să aibă acces la cultura franceză. Te rog să nu mergem în uh, direcția limitării. Pot să spun că va fi foarte dificil, dar eu sper să fie foarte util. Mulțumesc. Merci, asta e tot ce am spus în franceză și acum dau cuvântul comisiei. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnă președinte. A fost uh, menționată o gamă foarte largă de subiecte deci, dat fiind că timpul este limitat și colegii mei ar dori și ei să intervină, mai ales să vorbească despre aspectele legate de consumatori, o să încerc să fiu succint și am să încep cu accesul pentru persoanele cu dizabilități. De îndată ce a apărut strategia pieței unice digitale, am dorit ca primii oameni cu care discutăm să fie de la Forumul Persoanelor cu Dizabilități. Am fost foarte important că i-am ascultat uh, și am, uh, să nu uităm că avem și o directivă a accesibilității care este acum în discuție la Consiliu. Poate că Consiliul va dori să stimuleze această abordare care nu întotdeauna este prioritară, într-adevăr, dar noi la comisie, la DG-ul nostru, suntem foarte conștienți de problemele de accesibilitate și le luăm cât se poate de în serios. Primele persoane cu care ne-am întâlnit uh, au fost reprezentanții persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ne-ați încurajat în legătură cu pragurile de TVA. Noi lucrăm la simplificarea pragurilor TVA și mai ales ca să ajutăm startup-urile. Considerăm că este foarte important. Și uh, trecând acum la platforme, ca să repet ce am spus mai devreme, uh, ținem cont de toate aspectele platformelor și este foarte greu să le definim S-ar putea să nu ajungem la o definiție fixă. După cum a spus uh, doamna președinte, s-ar putea ca situația să se schimbe de îndată ce punem uh, cuvintele pe hârtie. Dar noi suntem foarte atenți la multe aspecte și ținem cont și de ierarhie și uh, de prioritatea datelor, pentru că până la urmă datele sunt combustibilul care fac să, face să funcționeze aceste platforme și uh, ținem cont, de exemplu, în strategia pieței unice de diferențele în uh, forță de negociere între platforme. Sunt uh, platforme mari, sunt platforme mai mici și întreprinderile foarte mici care trebuie să, trebuie să fie și ele prezente pe platforme, pentru că mm, riscă să nu primească cele mai bune condiții oricum. Oricum, platformele creează inovare, creează posturi de piață, dar în același timp uh, ne mulțumesc pe mulți. Și pe măsură ce va progresa dezbaterea, veți auzi uh, multe plângeri de la uh, întreprinderi cu interese lezate, pentru că sunt întreprinderi tradiționale care vor fi amenințate și au reflex, reflexe de protecție. Nu cred că trebuie să mai intru în detaliu, pentru că ați văzut uh, reflexele de protecție ale unor state membre când apar aceste um, uh, platforme inovatoare. Deci vom avea acum o dezbatere bogată, veți vedea cât de complexă va fi chestiunea geoblocării. Cred că am auzit chiar și în această sală semnele uh, legate de pozițiile diferite pe care le vom avea în legătură cu geoblocarea. Trebuie să fie clar că avem un aspect de IP, un aspect de, de copyright uh, al geoblocării și unul uh, non-IP, când vine vorba de a accesa site-urile hotelurilor, uh, site-uri de servicii, nu e vorba de proprietate intelectuală aici. Vom ține cont de toate aceste lucruri și uh, vom ține cont de contextul copyright-ului. Și v-aș ruga să fiți atenți la piața unică digitală în ceea ce privește și domeniul audiovizual, accesul transfrontalier, uh, serviciile mm, oferite și în același timp respectarea drepturilor indivizilor în sectorul audiovizual. Sunt necesare toate acestea și uh, trebuie să se protejeze valoarea, am mai spus-o. Și suntem conștienți de acest lucru. Pe de altă parte, în mod clar, consumatorii sunt frustrați pentru că nu pot să cumpere, nu au acces la conținut. Vrei uneori să cumperi ceva peste graniță și cifra este că de 52%, la, 52 din încercările de a cumpăra ceva de peste granițe au eșuat anul trecut. atunci când vom uh, face o propunere legislativă privind geoblocarea, știm că ne vom lovi de rezistență din uh, par partea celor cu interese lezate, deci contăm pe sprijinul dumneavoastră. Mi se face semn să închei, eu o să dau cuvântul imediat colegei mele. De fapt, nu mai avem timp, spune președinta. Unii dintre noi au niște zboruri de prins, deci un minut, vă rog. Super quickly. Foarte rapid. Există un viitor și există un prezent. În prezent putem să protejăm consumatorii de geoblocarea nelegată de proprietatea intelectuală. Există legislație care cere, uh, cere uh, furnizorilor să dea informațiile legate de eventuala geoblocare, nu trebuie să uităm că statele membre nu au totdeauna competență de punere în aplicare. În orice caz, vom face o propunere cât de curând Comisiei dumneavoastră și vă rugăm să ne, asigur, să ne ajutați ca toate autoritățile de aplicare a legii să aibă aceleași competențe în în Uniunea Europeană. Vom folosi noțiunea de uh, vânzări la distanță, nu doar de vânzări uh, transfrontaliere este important, uh, că, este important ca lacuna care există în domeniul vânzărilor digitale să fie acoperită și aveți dreptate, sunt părți diferite implicate în tranzacțiile uh, business to consumer în ziua de astăzi și cred că trebuie să uh, informăm și consumatorii și întreprinderile despre posibilitățile existente. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. A fost foarte clar și așteptăm cu nerăbdare să continuăm dezbaterea în septembrie. Mulțumesc foarte mult celor două raportoare care au lucrat foarte mult și mulțumesc asistenților, secretariatului, consilierilor și uh, interpreților, spune doamna președintă. Următoarea întâlnire, 3 septembrie la 9 dimineața. Vă urăm o vacanță frumoasă, o meritați. Mulțumesc!